E prerogativa dumneavoastră de care, la care puteți recurge sau nu. Îi spun bun venit domnului profesor Enrico Giovannini, președintele Comitetului Consultativ European pentru Guvernanță Statistică, SGAP, după cum știți, comisia noastră a adoptat uh, numirea domnului Giovannini în calitate pe acest post în octombrie 2017. Domnul Giovannini și-a început activitatea începând cu 1 ianuarie 2018 pe o perioadă de 3 ani și în fiecare an avem un schimb de opinii cu președintele acestei instituții pentru a discuta raportul anual publicat în urmă cu câteva zile în data de 23 ianuarie și care a fost, va fost distribuit. Uh, to, to members, as you know, Um, the, the report uh, um, defines uh, statistical. După cum știți, acest raport definește prioritățile statistice dincolo de anul 2020, listează diferitele provocări cu care se confruntă și se va confrunta sistemul european de statistici, discută necesitatea de a exista încredere în cifrele statistice se referă de asemenea și la implementarea recomandărilor anterioare. Deci avem multe subiecte de, discu- de discutat și cred că joi vom uh, vota și raportul VNB, o altă mică parte a puzzle-ului din domeniul statisticilor. este votul respectiv va fi pe un dosar legislativ important și însă acum vom avea o discuție mai cuprinzătoare. Domnul Giovannini este un expert uh, nu doar în statistică, și sunt convins că ne va spune câteva cuvinte în legătură și cu provocările viitoare pentru noi toți, pentru Europa. Cred că nu mai este nevoie să vi-l prezint pentru că îl uh, cunoașteți prea bine. Vă dau cuvântul, vă rog. Vă mulțumesc, bună dimineața tuturor. Este o plăcere să mă aflu aici să vă prezint primul raport al comitetului după schimbarea componenței acesteia, pentru că nu doar eu însumi, care am fost numit pe postul de președinte, activitate pe care am început-o la începutul anul trecut, dar întregul comitet s-a schimbat și unii au trebuit să treacă printr-un proces de învățare. Acest raport se referă la provocările pentru sistemul european statistic. Unele dintre acelea sunt uh, destul de relevante, mai ales în lumina viitoarelor alegeri. Pentru că suntem destul de preocupați de modul în care statisticile, nu doar în Europa, sunt uh, discutate, sunt uh, raportate de mass media, mai ales de mijloacele de comunicare socială, și nu din întâmplare, grupul de lucru operativ privind știrile false a cerut uh, birourilor de statistică să se implice într-un mod mai proactiv în combaterea știrilor false. În raportul nostru ne referim de asemenea și la perspectiva pe termen lung a sistemului european de statistică aspect asupra căreia voi reveni peste câteva minute și dacă îmi permiteți, aș rezuma câteva din recomandările noastre. În total 14 sunt uh, la număr acestea și aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că în anul 2018 am publicat și un raport privind punerea în aplicare a raportului privind uh, încrederea publicat de Comisia Europeană. Acesta a fost obiectivul acestui raport, uh, aviz special, o recomandare adresată Consiliului și Parlamentului privind modul în care se comportă Eurostatul, privind modul în care Comisia a sprijinit activitățile Eurostat. Însă, după cum știți, sistemul european de statistici este mai larg din el fac parte și institutele, birourile naționale de statistică și celelalte așa numite autorități naționale în domeniul statisticii, care uh, își aduc contribuția la publicarea cifrelor statistice europene. Acesta este domeniul de competență al ESCA, al Comitetului Consultativ European pentru Guvernanță Statistică și um, am detectat un soi de lacună în sistem care poate, de care se va ocupa, uh, sper, Parlamentul European și Consiliul. O să mă refer la prima recomandare. Este evident că în urma ritmului accelerat de schimbări din punct de vedere social, economic și al mediului înconjurător, care se registrează nu doar în Europa, statisticile întâmpină dificultăți în a rămâne relevante, uh, fiabile, uh, precise în același timp. Tocmai de aceea, prima recomandare insistă asupra necesității ca birourile de statistică să fie mai proactive, să încerce să prevadă care sunt datele care trebuie să fie măsurate pentru că sunt relevante. Și mâine Comisia ar trebui să publice raportul de implementare privind implementarea politicilor uh, europene menite să îndeplinească obiectivele de dezvoltare durabilă, o provocare majoră nu doar pentru Europa, ci un domeniu important de activitate pentru Birourile Naționale de Statistică. Al doilea punct important, relațiile cu utilizatorii cerem birourilor de statistică să îmbunătățească aceste relații și în contextul sau în lumina riscului uh, folosirii neadecvate a datelor statistice. Așa cum s-a întâmplat și în alte țări, țări în care de curând a avut loc o schimbare de leadership politic, am văzut că birourile statistice se confruntă cu presiuni din partea unor guverne care se prezintă ca fiind uh, anti-elite. Diferite studii ne-au, uh, ne demonstrează că datele statistice sunt considerate a fi unul din instrumentele prin care elitele își impun uh, poziția în lume. Deci, nu este extrem de improbabil ca și pe viitor să asistăm, ca pe viitor să, să asistăm și în Europa asemenea presiuni de a schimba guvernanța birourilor de, de statistică. drept urmare, considerăm că relațiile cu utilizatorii trebuie să fie întărite și pentru a apăra independența birourilor statistice. Al treilea punct relevant uh, în acest context de schimbări noi este că birourile de statistică trebuie să dispună de resursele necesare, nu doar financiare, dar și uh, de personal. Nu este deloc ușor să angajezi uh, experți în domeniul colectării și analizării datelor în contextul uh, concurenței acerbe din acest domeniu și este important să dispunem de experți care știu să prelucreze datele. Al patrulea punct pe care îl amintim este educația în domeniul uh, stat, uh, statisticii. După cum am spus, datele statistice sunt extrem de importante pentru o uh, dezbatere democratică și știm că în Europa nu toți cetățenii au capacitate, capacitățile necesare pentru a citi interpreta în mod corect datele statistice. Aceste capacități lipsesc uneori și în rândul jurnaliștilor care ar trebui să le uh, publice și să le disemineze și atragem atenția asupra, asupra acestui punct important de asemenea. Și acum, dacă îmi permiteți, o să mă refer mai în detaliu la modul în care funcționează sistemul european de statistici. Este foarte bine faptul că acesta începe un nou ciclu de evaluări interpares. Evaluări interpares care reprezintă o posibilitate de a evalua uh, actorii din uh, acest domeniu pentru a vedea modul în care respectă codul de bune practici uh, în domeniul statistic din Europa. Este o modalitate de a evalua buna funcționare a acestui sistem de date statistice europene. Am uh, publicat câteva recomandări. Rezultatele finale ale activității noastre vor fi publicate, să sperăm, în jurul anului 2012. În primul an vom uh, defini metodologia folosită, în al doilea an vom uh, face aceste evaluări interpares și SGAB va face valoarea interpare sa Eurostat în anul 2020, după care vom publica rezultatele. Un alt punct important cu caracter politic se referă la implicarea sectorului privat în generarea uh, datelor, informațiilor. Știm că, din acest punct de vedere, mulți dintre cei care dețin aceste date din sectorul privat au un uh, avantaj comparativ față de actorii din sectorul public. Și ce încurajăm noi birourile de statistică este să încurajeze, să creeze parteneriate uh, cu actorii din sectorul uh, privat. With the big uh, five, for example, who uh, have a lot of data, uh, we recommend to și am recomanda, dacă este posibil, să există o abordare europeană, astfel încât o parte din această bogăție de informații, de date să fie uh, partajată, să, fie, să ajungă uh, și la birourile naționale de statistică. Și o altă recomandare extrem de importantă este ca birourile de statistică să încerce să introducă în uh, procesul de producție a datelor statistice actori privați care dețin aceste informații, dar care să respecte în același timp codul de bune practici, să respecte standarde uh, minime necesare pentru a garanta astfel uh, producerea de informații de calitate atât de către sectorul privat cât și de către cel public. Și acum, dacă îmi permiteți, o să mă refer la ultimul set de recomandări care se referă la uh, viitorul guvernanței sistemului european de statistică. În teorie, ESGAB ar trebui să se ocupe de funcționarea în totalitatea sa a sistemului european de statistică. Pe de altă parte, Eurostat ar trebui să se preocupe de calitatea sistemelor statistice pe plan național. De fapt, în câteva puține state membre, există și autorități naționale care au un asemenea mandat. Franța, de exemplu, uh, lucrurile sunt foarte evoluate din acest punct de vedere în Regatul Unit, mai puține în Italia, însă doar șase din uh, cele 28 de state membre au asemenea autorități uh, naționale, ceea ce, din punctul nostru de vedere, reprezintă un posibil risc. Pentru că ESGAP uh, nu are mandatul de a interveni în verificarea condițiilor naționale în temeiul mandatului pe care l-am primit. Însă dacă nimeni nu este preocupat uh, de această chestiune, s-ar putea să apare un dezechilibru. Eurostatul, după cum am spus, are un mandat în acest sens, însă doar uh, în calitate de instituție care interpretează tratatele. Deci considerăm că acesta este un punct deschis, o lacună și în lumina riscurilor mai numărate mai înainte. Drept urmare, în acest an dorim să organizăm o reuniune cu instituții similare cu comitetul nostru consultativ pentru a discuta acest punct. Al doilea aspect, al doilea punct politic este următorul. În temeiul dreptului european, legislației europeană, fiecare țară, fiecare guvern este încurajat să publice o uh, declarație de încredere, o declarație oficială prin care se afirmă uh, implementarea, respectarea uh, codului european de bune practici pe plan național. Ei bine, foarte puține state au publicat o asemenea declarație Alte state au afirmat că legislația lor națională este deja aliniată și că nu ar mai fi nevoie de măsuri uh, suplimentare. Și, din nou, este un punct pe care uh, cred că am putea să-l îmbunătățim. Și, în concluzie, o să mă refer la un alt punct foarte important pentru noi. Vom vedea dacă instituțiile europene vor reveni asupra guvernanței Uniunii Europene Cartea albă permite o asemenea revizuire pe viitor, permite și o eventuală modificare a tratatelor și în recomandarea noastră este ca în cele din ca în contextul uh, inițiativei ESPAS să se facă o cercetare, un studiu pentru a înțelege care ar fi oportunitățile de schimbare a guvernanței uh, sistemului european de statistici. Nu este o chestiune nouă. Eu personal susțin un uh, sistem uh, similar eurosistemului, sistemului băncilor centrale europene și în domeniul statistic, însă oricum este important să nu uităm această chestiune, astfel încât Parlamentul împreună cu Comisia și cu celelalte instituții europene în contextul ESPAS să își asume un uh, rol de lider când vine vorba de redactarea acestor uh, studii de viitor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim și pentru aceste recomandări raționale. Acum începem cu intervențiile din partea eurodeputaților. Doamna Gheru din partea PP este... Domnul Gheru este primul. Mulțumesc, domnul președinte. Mulțumesc că... Uh, pentru prezență, domnul Giovannini. Îmi cer scuze pentru lipsa de prezență a colegilor mei în sală, ceea ce este un fapt absolut șocant. Vă rog să nu considerați că noi cei prezenți am putea fi responsabili de această situație. CCGS uh, recomandă ca uh, Eurostatul și uh, Birourile Naționale de um, Statistică să gândească o strategie cuprinzătoare pentru relațiile cu utilizatorii. Sunt anumite praguri și date care sunt foarte importante în cadrul semestrului. Care ar fi sugestiile CCGS pentru a îmbunătăți uh, evaluarea um, de uh, către cetățeni um, a situației uh, din țara lor în contextul pragurilor și datelor relevante pentru semestru? Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Da, Îmbunătățirea uh, capacităților de înțelegere a statisticilor la nivelul populației este una dintre recomandările noastre. Datele sunt foarte importante, uh, dar sunt folosite uh, rar uh, pentru procesul de uh, elaborare de legi uh, sau pentru discuția politică. Adesea sunt diseminate multe știri false prin mass media cu caracter social. De multe ori însă se solicită birourilor naționale de statistică să aibă un rol mai proactiv atunci când datele sunt interpretate greșit. În trecut, activitatea de îmbunătățire a înțelegerii acestor date de către cetățeni, mai ales în ceea ce privește datele relevante pentru procesul de elaborare de politici, era eh, desfășurată de către Asociațiile Naționale de Statistică. Noi credem că birourile naționale de statistică au însă o datorie specifică să facă asta în cooperare cu mass media. De exemplu, în Italia, atunci când am fost uh, uh, președinte al Institutului de Statistică, am uh, elaborat o școală cu cursuri de date pentru jurnaliști. Deci încurajăm birourile naționale să facă asta. Eurostat deja activează pe acest plan într-o anumită măsură, însă noi credem că toate aceste elemente țin de democrație, mai ales atunci când datele sunt atât de importante în discursul public. Așadar, eventual am putea să facem niște recomandări în acest sens, însă important ar fi ca Parlamentul, care reprezintă cetățenii, să sprijine acest efort pentru ca uh, birourile de statistice care sunt independente de uh, puterea politică să poată să aibă astfel de programe educaționale pentru a îmbunătăți uh, modul în care oamenii reușesc să înțeleagă datele statistice. Nu uitați că după criza financiară, băncile centrale au lansat programe masive de a spori înțelegerea datelor la nivelul populației. Toate acestea, deci, ca și consecința crizei financiare. Un efort similar cred că ar trebui uh, făcut uh, și în ceea ce privește datele statistice prin sprijinul uh, birourilor naționale. Mulțumesc. Pervanș Beres. Mulțumesc, domnule președinte, că sunteți aici și mulțumim și pentru prezentarea dumneavoastră. Cred că Parlamentul și-ar dori să vadă o prezență activă a instituției. Dacă ne gândim puțin la ce se întâmplă în Regatul Unit sau nu neapărat, și că în stat există instituții independente care permit supravegherea uh, uh, instituțiilor naționale de uh, statistică. Dumneavoastră ați indicat toate uh, riscurile legate de uh, uh, interpretarea greșită a uh, statisticilor în uh, baza unor uh, interese meschine, e bine, eu mi-aș dori ca în acest context, context CCEGS să aibă un rol mai pregnant. Ar trebui să se asigure până în aplicare legislației pe plan național. Ați spus că vă veți ocupa de asta, însă oare puteți să ne spuneți puțin, să ne dezvăluiți care sunt căile la care vă gândiți uh, pentru a putea face progrese aici. De asemenea, ce rol vedeți dumneavoastră pentru sistemul european de statistică, Uh, în funcție de uh, agenda 2030 uh, a ONU care ne va parveni mâine, am înțeles. Apoi o treia întrebare pentru a vorbi puțin despre uh, fondul uh, uh, problemei, uh, despre chestiunile în legătură cu care Eurostat ar putea strânge date. Ei bine, știți că noi lucrăm mult uh, la uh, chestiunea, chestiunile legate de evaziunea fiscală. De asemenea, ne interesează și uh, uh, lipsurile în materie de politică. Uh, Adică ne gândim la anumite uh, măsuri pe care le au statele pentru a crea niște nișe, uh, astfel încât să se permită neplata impozitelor, uh, fapt care constituie până la urmă uh, o sursă de uh, secătuire a banului public. Oare există vreo cale sau alta uh, prin care puteți să ne oferiți niște idei în, în acest sens? E bine, uh, Uh, astăzi uh, mă gândesc puțin și la munca pe care facem noi în grupul social și democraților uh, în încercarea de a identifica aceste lipsuri de politici care să țină cont de comportamentul guvernelor naționale și care din 2015 uh, încoace au dus la evaziunea unei sume considerabile, 825 de miliarde de euro. Și apoi o ultimă întrebare, aveți cumva recomandări uh, sau dorințe legate de modul în care uh, sunt luate în calcul statisticile în modul în care Comisia își organizează munca, pentru că ne elaborăm o listă de dorințe acum în ceea ce privește viitoarea Comisie. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, posibilă instituirea unor organisme de tip CCEGS la nivel național, deci a unor autorități independente uh, care să uh, supraveze activitatea Biroul Național de Statistică, sigur că este o posibilitate pentru a avea o acoperire cât se poate de bună acestui sistem. Însă, cealaltă posibilitate este să uh, clarificăm uh, că CCEGS uh, are dreptul să se intereseze de astfel de situații naționale. Și dați-mi voie să vă explic ceea ce intenționez să spun. În ceea ce privește revizuirea între egal, peer review, care deja se petrece, am observat că există anumite lipsuri la nivelul anumitor state. În conformitate cu modul în care rolul uh, SGAB uh, a fost, uh, CCEGS, mă scuzați, a fost interpretat până acum, e bine, nu ni s-a permis să cităm cazuri naționale, ci să ne referim la sistemul în ansamblu său. De altfel, regulamentul nu spune precis asta, până la urmă totul ține de interpretare. Însă, firește, totul ține și de resurse. Nu uitați că la CCEGS Activitatea noastră este uh, gratuită, secretariatul nostru este foarte mic, așadar dacă Parlamentul uh, își dorește ca noi să analizăm mai în detaliu situațiile de la nivel național, atunci trebuie regândită organizația noastră și uh, de asemenea trebuie să existe un sprijin al Eurostat pentru munca noastră. Deocamdată nu am o soluție. Discuția pe care o putem purta în următoarele luni ar putea fi utilă pentru a um, clarifica avantajele și dezavantajele fiecărei opțiuni, după care până la urmă să venim cu o propunere. În ceea ce privește cea de-a doua chestiune, cea de-a doua întrebare a dumneavoastră și anume uh, activitățile pe care le-ar putea propune Comisia pentru a alinia uh, uh, activitățile sale cu Agenda 2030 uh, pentru dezvoltare, e bine, vom putea vedea cu ce propuneri uh, va veni Comisia. Însă, firește, dacă una dintre posibilități ar fi să schimbăm modul în care funcționează, de exemplu, semestrul european. S-ar putea ca acesta să ajungă să acopere și alte domenii sau să uh, presupună o analiză mai integrată din perspectiva mediului, din perspectivă uh, uh economică, socială și așa mai departe. Deci este absolut esențial să se facă eforturi pentru a accelera uh, producția de uh, date, de exemplu în sferele sociale, pentru uh, ca acestea să se alinieze datelor economice. Nu uitați că atunci când discutați recomandările pentru uh, fiecare țară în parte. Există date cu privire la uh, PIB, uh, date actualizate până la trimestrul anterior, câtă vreme pentru distribuția venitului aveți date vechi de 2 ani. Asta, firește, creează un dezechilibru. Același lucru este valabil și pentru datele legate de mediu. Cred așadar că această comisie ar putea face o analiză detaliată a acestor uh, aspecte, pentru că până la urmă totul ține de calitatea deciziilor dumneavoastră. Acesta este doar un exemplu al modului în care uh, sistemul statistic uh, european poate să schimbe modul în care uh, funcționează pentru a uh, susține procesul dumneavoastră de luare de decizii. Apoi, uh, ultimul aspect care se leagă de uh, probleme fiscale și uh, de existența acestei nișe fiscale, cum ați spus dumneavoastră, niș fiscal. Asta e altă poveste care uh, necesită uh, foarte multe estimări pe bază de modele. Firește, Eurostat poate să susțină acest demers. Nu este însă un exercițiu pur statistic, a sublinia acest lucru și de aceea, până acum, uh, birourile statistice nu au fost implicate în astfel de activități. Însă, într-adevăr, uh, chestiunea este foarte importantă. Domnul președinte a spus uh, anterior și că veți vota cu privire la venitul național brut, um, o informație absolut fundamentală. Există un uh, risc ca economia nesupravegheată să crească uh, din cauza acestor fenomene. Acesta este un risc real. Așadar, cred eu, Eurostat este primul care ar putea să ajute în astfel de evaluări, uh, firește la cererea dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Cred că putem conchide. Discuția a fost scurtă. Oh, yes, sorry. Okay. the wish list for the Commission. Well, um, the position... Da, în ceea ce privește Comisia. E bine, uh, poziția legată de responsabilitatea Eurostat în cadrul Comisiei nu este una ușoară. Firește, statisticile sunt uh, foarte orizontale. Uh, așadar, din când în când, responsabilitatea trece de la o comisie la alta. Nu am uh, o propunere specifică de făcut în acest sens, însă dați-mi voie să spun că în ceea ce privește evaluarea uh, noastră pentru angajamentele asumate, am recunoscut că Comisia întotdeauna a susținut și a respectat munca Eurostat. Ceea ce n-aș recomanda ar fi să ne întoarcem la situația în care uh, statisticile uh, împreună cu auditul fiscal uh, și alte responsabilități uh, fiscale erau luate uh, la un loc. Acum, în ce privește statisticile legate de cadrul financiar multianual, e bine, acestea sunt privite împreună cu cele legate de piața unică, însă, într-adevăr, este necesar ca cine se ocupă de aceste domenii să respecte angajamentul de încredere și să pregătească eventual un nou angajament, angajament de încredere pentru a se asigura nu doar de independența Eurostat, Eurostat, ci și a altor servicii atunci când ele elaborează statistici europene. Mulțumesc foarte mult, pe domnul președinte. Am fost un grup intim de discuții, mic, dar Discuția a fost foarte utilă și interesantă. Cred că uh, domnul profesor Giovannini întotdeauna a reușit să creeze o legătură foarte clară uh, între chestiunile specifice, tehnice și uh, cele relevante, mai ales de politică, precum și cu provocările. Apreciem foarte mult, domnule, contribuția dumneavoastră, sugestiile pe care le-ați făcut și identificarea problemelor așa cum ați uh, reușit să o faceți. Sperăm că viitorul Parlament ar putea să contribuie pozitiv la abordarea acestor uh, provocări. Noi vom face tot posibilul pentru a transmite uh, impresiile acestei discuții mai departe. Deci cei care dintre noi vor mai fi prezenți vor putea continua dialogul constructiv și cooperarea cu CCEGS. Mulțumesc! Domnul uh, Giovannini, aș dori să mulțumesc uh, Comisiei Econ uh, pentru sprijinul său, sprijin oferit CCEGS de-a lungul anilor. S-a oferit atenție instituției uh, noastre și datelor uh, statistice de către președinte și de către uh, întreaga comisie Econ. Sperăm ca viitorul Parlament să aibă cel puțin aceeași atitudine ca dumneavoastră și să dea poate încă și mai multă atenție acestor chestiuni, pentru că ele sunt importante din perspectivă politică. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnul președinte. Suspendăm puțin ședința, pentru că după aceea avem o întâlnire comună între Econ și uh, Comisia pentru Buget, pentru uh, reforma uh, Uh, mecanismul european de stabilitate.